Voilà. Je commence déjà par les annonces. Com încep prin anunțuri. Am primit de la grupul SID cererile de a numi pe Giovanni Barbagallo ca membru al Comisiei de Dezvoltare Regională și a Delegației pentru Relații cu Țările din Mașrec. Sunt observații? Nu sunt. Aceste uh, nominalizări sunt uh, aprobate am să dau cuvântul domnului Caranț. A cerut să intervin. Domnule, aveți cuvântul. Vă rog, vă rog să faceți liniște. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să informez uh, Parlamentul că o delegație importantă din uh, Estonia se află în galerie Uh, părinții democrației letoniene trebuie să fie salutați la galerie. Vă mulțumesc! Bienvenue aux